Așadar, uh, procesul verbal este considerat ca fiind adoptat. Acum anunțurile președintelui. Domnul Atanasios Pafilis și domnul Atanasios Plevris m-au informat că renunță la mandatul de parlamentar european începând cu data de 14 octombrie 2009 pentru că au fost aleși în Parlamentul grec. Deci uh, sunt două locuri vacante, începând cu data de 14 octombrie, în conformitate cu articolul 7 al regulamentului privind alegerea parlamentarilor și în conformitate cu articolul 4, paragraful 4 al regulamentului Parlamentului European. Autoritățile competente din Grecia m-au informat în legătură cu alegerea următorilor parlamentari în Parlamentul European. Peritona Danelisa, care îl înlocuiește pe coleg Haralamposa Papastamkinos și Haralambos Agurakis, care îl înlocuiește pe domnul Atanasios Pafilis, începând cu data de 14 octombrie 2009. De asemenea, Nicolaos Salavracos care înlocuiește pe domnul Atanasios Plevris începând tot cu data de 14 octombrie 2009. Și astfel că urez uh, bun venit acestor noi colegi care de, de asemenea sunt prezenți în sală. I przypominam, że na mocy artykułu 3 ustęp 2 Vă reamintesc că în conformitate cu articolul 3, paragraful 2 al regulamentului, atâta timp cât uh, competența lor și mandatele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o decizie în legătură cu o eventuală contestație, acești noi membri ai Parlamentului se bucură pe deplin de drepturile lor cu condiția să-și fi depus declarația de venituri și declarația că nu exercită o funcție incompatibilă cu uh, funcția de deputat în Parlamentul European. Um, uh, Am primit, uh, de asemenea, informații privind modificările în comisiile parlamentare și în delegațiile interparlamentare din partea grupului ECR. Lista